Ați avut deja o moțiune de ordine, spune doamna președinte, și cred că am clarificat care a fost problema cu cash DI. Vă rog, dacă vorbiți tot despre cash DI, nu accept. Domnul Kelly, da, aveți dreptate, este dreptul dumneavoastră să spuneți asta, dar care va fi procedura pe care o veți aplica dumneavoastră la cartonașele albastre. Acceptați 1, 2, 3, le luați de la CatchDI. Aș vrea să știu cum vreți să procedați dumneavoastră, pentru că foarte mulți colegi au fost foarte frustrați de modul în care s-a procedat până acum. Președinta, am înțeles uh, întrebarea dumneavoastră. Domnule Kelly, abia am sosit. Am văzut lista, nu am luat încă o decizie, o să aștept să văd cum se derulează dezbaterea și după aceea o să văd dacă accept unul sau două cartonașe albastre, dacă mm, câte persoane las de la fiecare grup să vorbească, dar pentru moment dăm cuvântul doamnei ministru. Honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Parlamentului European pentru ocazia de a participa la această dezbatere pe parteneriatul estic înainte de summitul de la Riga, unde se vor reuni șefii de state din Uniunea Europeană și din țările partenere ale parteneriatului estic pe 21 și 22 mai în Riga. Cu aproape șase ani în urmă, la Praga, ne-am stabilit un obiectiv de a aduce relațiile dintre UE și partenerii săi din Est la un nou nivel, unde implicarea să fie aprofundată și unde să se construiască un cadru pentru cooperare și dialog. În tot acest timp s-au înregistrat progrese semnificative în parteneriatul nostru. Acum înțelegem mai bine care sunt uh, interesele, nevoile și ambițiile țărilor partenere care fac parte din acest parteneriat estic. La Riga vom face o inventariere a realizărilor de până acum și vom trasa și o agendă pozitivă pentru viitor. De la ultimul summit care a avut loc în Vilnius, au fost semnate uh, acorduri, au fost încheiate acorduri aprofundate, comerciale avem noi cooperări cu Georgia, Moldova și Ucraina. Acordurile de asociere, inclusiv acordurile aprofundate cu Georgia și Republica Moldova, sunt deja în parte puse în aplicare și indicatorii inițiali sunt extrem de promițători. Comerțul este în creștere, schimburile comerciale între UE și partenerii în cauză, în ceea ce privește Ucraina, cel mai recent summit UE-Ucraina a confirmat faptul că aplicarea temporară a acordului aprofundat cu Ucraina va începe la data de 1 ianuarie 2016. După cum știți, doamna comisar Malmström are discuții trilaterale cu omologii săi ucrainieni și ruși pentru a garanta faptul că implementarea provizorie de la 1 ianuarie se va produce în cel mai adecvat cadru posibil. Summitul de la Riga va fi o ocazie de a revizui etapele inițiale ale implementării acordurilor de asociere și de CFTA și pentru a demonstra angajamentul ferm al Uniunii Europene pentru consolidarea cooperării. În cadrul summitului va fi subliniată importanța reformelor care consolidează statul de drept și o economie de piață competitivă, acestea fiind cele mai bune garanții ale unui viitor european pentru partenerii noștri din Est. Vom sublinia angajamentele Uniunii Europene pentru a sprijini eforturile care să ajute cooperarea consolidată, prin stabilirea de contacte directe, de oportunități de piață și prin interconectări. Prin urmare, aș dori să subliniez faptul că în ajunul summitului de la Riga vor avea loc uh, trei evenimente mm, colaterale, să spunem. Ro- conferința pentru mass media, pentru societatea civilă și forumul de afaceri. Aceste evenimente uh, vor scoate în evidență rolul crescut al societății civile și al mediului de afaceri ca parte integrală a parteneriatului de est. Stimați membri, dați-mi voie să subliniez faptul că valorile europene și relațiile noastre cu cele șase țări partenere din Est sunt extrem de importante și suntem gata să creăm noi acorduri personalizate cu acestea. Aceste acorduri trasează calea de urmat pentru unii dintre parteneri, pentru alții mai sunt încă multe lucruri de făcut. Am ajuns la o înțelegere cu România în ceea ce privește viitorul acestor relații și sperăm că vom începe un nou acord contractual cu Armenia. În momentul de față, Așteptăm să vedem poziția Azerbaijanului cu privire la relațiile viitoare cu Uniunea Europeană. Odată ce am primit aceste informații, vom analiza pentru a vedea care sunt relațiile de care au nevoie ambele părți. De asemenea, explorăm posibilități de a ne consolida angajamentul cu Belarus. Suntem convinși de faptul că existența unor relații bilaterale diferențiate este cea mai bună cale pentru a garanta că fiecare din cei șase parteneri are un rol important de jucat în acest parteneriat pentru Est și um, rămân angajați în acest cadru. Am evoluat în domeniul mobilității. Din aprilie anul trecut, Moldova se bucură deja de un regim liber de vize cu zona Schengen și aproape un jumătate de milion de oameni au beneficiat de acest lucru. Atât Georgia cât și Ucraina au înregistrat progrese în implementarea uh, jaloanelor din planul de acțiune. Îndeplinirea acțiunilor menționate în raportul de progres al Comisiei ar permite acestor țări să își finalizeze implementarea tuturor acțiunilor din liberalizarea vizelor. Comisia va continua să monitorizeze și să facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a le sprijini și va prezenta un raport de progres până la finele acestui an. Finalizarea negocierilor cu Belarus privind acordul de facilitare a vizelor și acordul de readmitere și lansarea parteneriatului de mobilitate uh, sunt prevăzute pentru iunie. Stimați membri, dați-mi voie să subliniez faptul că parteneriatul de estic și summitul de la Riga se desfășoară într-un nou mediu geopolitic, unde frontierele au fost modificate în urma unor acțiuni forțate și partenerii și, într-adevăr, statele membre au fost supuși unor presiuni extraordinare. Și încă o dată vreau să subliniez că nu uh, suntem de acord cu această intervenție cu sumă zero sau utilizarea forței. Dați-mi de asemenea voie să subliniez foarte clar faptul că nici parteneriatul estic, nici relațiile bilaterale între Uniunea Europeană și niciunul dintre partenerii săi niciodată nu vor fi dirijate împotriva cuiva. Însă vreau să fiu de asemenea foarte clar atunci când spun că Uniunea Europeană va continua să sprijine partenerii pe măsură ce aceștia fac alegeri suverane cu privire la uh, politicile lor externe și comerciale. Pe lângă faptul că aceasta este o mare oportunitate pentru a ne reconfirma angajamentul față de parteneriatul estic, summitul de la Riga va fi o ocazie valoroasă pentru a afla care sunt punctele de vedere ale partenerilor noștri cu privire la viitorul politicii europene de vecinătate. Vrem să ne asigurăm că la restructurarea politicii pentru viitor um, luăm în considerare pozițiile partenerilor noștri în totalitate. Doamnă președinte, stimați membri, dați-mi voie să reafirm încă o dată faptul că oferim partenerilor noștri din Europa de, din partea de est a Europei un adevărat parteneriat, nu impunem soluții. Relațiile bilaterale diferențiate trebuie să fie duse mai departe, luând în considerare ambițiile și nevoile fiecărui partener. Implicarea totală a guvernelor partenere este esențială dacă vrem să vedem reformele atât de necesare. Cu toate acestea, niciun guvern nu poate reuși un astfel de efort dacă nu se bucură de sprijinul cetățenilor. O transformare de succes este posibilă doar dacă se produce ca un rezultat al unor eforturi comune la nivelul societății. Este foarte important să avem în vedere structurile locale, electorale, autoritățile locale, parlamentari, inclusiv această instituție, comunitatea de afaceri și societatea civilă joacă un rol extrem de important în parteneriatul estic. De aceea, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pe sprijinul acordat partenerilor noștri pentru a avea, um, pentru a da cetățenilor lor sprijinul de care au nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister. Mulțumesc, doamnă ministru. Și acum am un răspuns pentru domnul Kelly și toți ceilalți care au întrebat. La final, vom permite o intervenție spontană pe fiecare grup politic și cartonașe albastre vor fi acceptate în funcție de cum evoluează discuțiile. Am și uh, posibilitatea să nu accept cartonașe albastre și nu accept cartonașe albastre pentru nimeni care nu este pe lista de vorbitor pentru acest punct. Primul vorbitor pentru PPE este domnul Sarius Volski. Două minute. Mrs. Mrs. Vice President. Doamnă vicepreședinte, Vă rog, primele două propoziții să nu mi le includeți în timpul de vorbire. Este regretabil că Comisia Europeană nu este reprezentată la, reprezentată la acest uh, dezbatere atât de importantă. Acum puteți să-mi uh, începeți calcularea timpului. Parteneriatul estic este o politică de importanță strategică deosebit de necesară pentru Uniunea Europeană având un impact asupra economiei, prosperității și securității acesteia, precum și asupra climatului de pace, este necesară pentru vecinii noștri care doresc să se transforme, să mm, se reformeze odată cu Uniunea Europeană. Parteneriatul Estic este un proiect în curs care va continua cu modificări și cu întăriri. A existat o încercare de deraiere a acestui parteneriat din cauza Rusiei care a cerut Ucrainei să nu semneze parteneriatul. Însă, ucrainenii au uh, afirmat suscitare că vor să aplice valorile europene. Rusia va eșua în încercarea sa de a opri parteneriatul estic. Când uh, un urs uh, încearcă să te atace, nu trebuie să te retragi, nu trebuie să renunți. Avem două opțiuni. Să uh, ne întoarcem sau să mergem înainte. Și alegerea pe care o facem noi este cea de-a doua. Pentru că e vorba de voința partenerilor noștri, pentru că este în interesul fundamental al Uniunii Europene și ne bazăm pe valorile noastre și dacă nu apărăm libertatea și democrația în vecinătatea noastră, propria noastră libertate, democrație și prosperitate vor fi, propriile noastre mm, valori vor fi puse în pericol. Mulțumesc, domnule Sarius Volski. Avem deja un cartonaș albastru de la domnul Frunzulică pe care nu-l accept pentru că am spus că nu accept cartonașe albastre decât de la, de la persoanele care nu figurează pe lista de vorbitori. Domnule Frunzulică, dumneavoastră figurați pe lista de vorbitori și veți lua cuvântul puțin mai târziu. Are cuvântul acum domnul Fleckenstein de la Socialdemocrați. Aveți cuvântul. Președinte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnă președintă, dragi colegi, Parteneriatul estic are un obiectiv foarte clar și acela de a oferi vecinilor Uniunii un cadru de cooperare economică și politică. Acest parteneriat permite intensificarea relațiilor comerciale și a schimburilor la nivelul societății. Parteneriatul estic este un instrument care permite întărirea cooperării și cu țări vecine care nu sunt membre sau care nu doresc să devină membre ale UE. Acest parteneriat permite o bună cooperare cu Armenia și Azerbaijanul, de exemplu. Și nimic nu a împiedicat această cooperare doar pentru că nu s-a um, adoptat acordul de asociere. Relațiile comerciale trebuie dezvoltate, e adevărat, dar respectând întotdeauna valorile noastre și principiile fundamentale. Comisia trebuie să um, evalueze politica de vecinătate și ținând cont de provocările esențiale care se află în vecinătatea noastră, S-a vorbit aici despre Ucraina, de exemplu. Cred că momentul nu este cel mai potrivit pentru a modifica această politică. Totuși, putem transmite niște mesaje foarte clare pentru a continua cooperarea cu cei care se află în parteneriatul estic, pentru a fi mai eficienți, pentru a da dovadă de mai multă solidaritate, e adevărat, dar e nevoie și de mai multă eficiență în relațiile cu fiecare dintre acești parteneri. Trebuie să ne gândim și la importanța acestui parteneriat estic, la propunerile pe care le facem. Trebuie să întărim instituțiile de stat pentru întărirea democrației, pentru o mai bună cooperare la nivel regional. În încheiere, aș vrea să spun că președintele Georgiei spunea la Comisia AFET că e necesară o relație bună între Est și Vest și cred că pe termen mediu va trebui să ținem cont de acest principiu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Demesmacher. Două minute. Ehm, Colegas, ikzelf, ik ben er. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Sincer, eu nu sunt chiar așa de liniștit. Proiectul de text pentru întâlnirea la nivel înalt din Riga privind viitorul parteneriatului estic este unul înșelător, aș spune eu, pentru că mm, din toate marile declarații privind solidaritatea europeană și apărarea principiilor noastre, găsesc doar o versiune diluată aici. Nu există nicio ambiție, nicio strategie clară și aceste lucruri sunt esențiale. Presiunea exercitată de Rusia în ultimii ani asupra a trei țări partenere, Georgia, Ucraina și Moldova, este enormă. Prin urmare, ne confruntăm cu noi provocări geopolitice și nu citesc nici o condamnare a acumulării de trupe ruse la granițele Europei de Est sau prezența lor în Ucraina. Din potrivă, Rusia este invitată uh, să stabilească condițiile pentru acordul de liber schimb cu Ucraina. Săptămâna trecută am fost împreună cu anumiți colegi în estul Ucrainei. Am văzut care sunt consecințele dezastruoase ale agresiunii venite din partea Rusiei, consecințe directe pentru atâtea familii care sunt uh, bombardate. Este, prin urmare, uh, un proiectil rusesc care a distrus o familie. Am văzut un astfel de exemplu. Uh, țara a fost trecută prin sânge, nu doar din punct de vedere fizic, ci și psihologic și financiar. Populația este dezamăgită și obosită. Reformele mm, se bazează pe sacrificare, pe sacrificiile persoanelor și trebuie să se creeze senzația că Europa va oferi ceva în schimb. Ne așteptăm de la Riga un, să primim un semnal clar, pozitiv, mai clar și mai pozitiv decât ceea ce putem vedea în acest proiect de text. Prin urmare, trebuie să cerem Uniunii să dea dovadă de consecvență, de curaj, să prezinte o perspectivă europeană și să ofere acestor țări un termen clar pentru liberalizarea vizelor. Mulțumesc că numele ALDE avem acum pe domnul Austrivicius. Două minute. President, minister... Doamnă președinte, doamnă ministru, parteneriatul estic a fost lansat acum 5 ani și este un exemplu al Uniunii Europene în acțiune. În ciuda dificultăților și atacurilor deschise, parteneriatul estic este ceva de ce ar trebui să fim mândri astăzi. Grupul ALDE sprijină politica parteneriatului estic, reprezentând un stimulent pentru schimbări democratice și procese de reformă în țările partenere din Europa de Est. Ca rezultat, astăzi avem trei parteneri asociați ai Uniunii Europene pe harta Europei, Georgia, Moldova și Ucraina. Cu toții știm că alegerea, opțiunea europeană este uh, soluția cea mai bună pentru aceste țări. Dragi colegi, am uh, inițiat o scrisoare deschisă pentru șefii de state și uh, Uh, guvern uh, scrisoare care a fost semnată de 98 de membri ai acestui Parlament. Considerăm că summitul de la Riga ar trebui să fie unul ambițios în spiritul solidarității cu partenerii noștri asociați. În primul rând, cerem liderilor europeni la Riga să recunoască perspectivele europene ale Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Este nevoie de claritate cu privire la condițiile și criteriile de respectat. Și avem nevoie de asta astăzi, nu mâine. În al doilea rând, cerem angajamente la Riga în favoarea extinderii regimului de mm, uh, vize, de liberalizare a vizelor pentru aceste state. Politica Uniunii Europene față de Rusia a eșuat, spre regretul nostru. Însă, summitul de la Riga trebuie să aducă rezultate pozitive. Vă mulțumesc. Mulțumesc următorul uh, vorbitor în numele GUE, domnul Scholz. Un minut și jumătate. Frau Ministerin. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru. Summitul care va începe mâine la Riga în legătură cu parteneriatul estic va fi un summit al divergențelor. Aceasta o putem înțelege din declarațiile preliminare acestui summit și, de fapt, este rezultatul politicii pe care l-a avut până acum Uniunea Europeană. Mesajele sunt contradictorii. E vorba de contradicții care caracterizează elementele esențiale ale summitului. Întărirea statului de drept, da, însă ar trebui să ne întrebăm ce face în mod concret Uniunea Europeană pentru ca în Moldova să uh, nu existe situația actuală. Ce facem de asemenea în Ucraina pentru ca acolo să nu se interzică partide așa cum doresc unul sau altul. Un raport al Institutului Groșenin arată că nu se fac reformele așteptate după Maidan. Aceasta este realitatea. O altă realitate care ne așteaptă la Riga este că drepturile omului și democrația nu au o situație prea bună atunci când justiția socială nu se aplică în niciun fel rata șomajului de 20% în Armenia și Georgia, în rândul tinerilor rata este chiar și mai ridicată, o participare scăzută pe piața muncii a femeilor în Moldova, toți acești indicatori ne arată cu claritate că trebuie să intervenim mai mult în procesele economice, mai mult decât am făcut-o până acum, trebuie să ajutăm mai mult. Iată ce ar trebui să analizeze Comisia, pentru că parteneriatul estic nu este doar de natură geopolitică, este vorba de o politică comună. Mulțumesc și acum, în numele verzilor, domnul Mezerici, două minute. uh... Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru, dragi colegi. Dacă există o politică între politicile comune externe care are absolută nevoie de revizuire, este această politică de vecinătate și mai concret parteneriatul estic. Față de misiunea și obiectivele originale, putem spune că această politică se găsește departe de a fi ajuns la vreun succes. De aceea apreciem procesul de revizuire inițiat de comisarul Han și salutăm concluziile uh, la care s-a ajuns până acum. Diferențiare este cuvântul cheie al acestei revizuiri. Acesta este un proces rezonabil și probabil de neevitat în cazul parteneriatului estic. Să nu uităm însă că trei dintre țările partenere au semnat un acord de asociere cu noi și pe baza DCFTA acestea își aliniază economiile la economia europeană. Ar trebui să li se ofere, în primul rând, o perspectivă europeană credibilă și ar trebui să le ajutăm pe termen scurt și mediu să compenseze costurile sociale asociate cu această aliniere a economiei Principiul mai mult pentru mai mult, more for more, uh, este un principiu care are sens doar dacă um, se aplică și o politică less for less. Credem că ar fi corect și adecvat să creștem alocările uh, financiare, care în prezent sunt la 20%, și să le dirijăm către țările asociate. Pentru a da dovadă de credibilitate, politica europeană de vecinătate trebuie să fie finanțată în mod adecvat. Cei 2 miliarde de euro alocați anual atât pentru vecinii din Sud cât și pentru cei din Est nu permit nici angajamente credibile, nici politici ambițioase. Credem că ar trebui să revedem această cifră în ceea ce, atunci când vom face revizuirea la jumătatea intervalului. E nevoie de un angajament credibil pentru partenerii noștri din Sud și din Est. Mulțumim! Din partea grupului EFTT are acum cuvântul domnul Castaldo. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Ne apropiem de această mare întâlnire, această conferință care va avea loc în curând cu privire la politica pentru parteneriatul estic. Și, într-adevăr, sunt de acord că e trist să vedem scaunul comisiei gol. E absurd să o spunem, dar pare să nu fie o prioritate. Cum ne apropiem de această întâlnire la nivel înalt? Încă o dată, din partea noastră, credem că este just ca pentru orice țară care respectă criteriile de la Copenhaga să aibă ambiții europene. Din păcate însă este evident că multe dintre țări vorbesc despre corupție, arhitectură greșită a statului și independența sistemului judiciar doar când vor să scoată în evidență problemele. Din punctul nostru cred că este absolut nevoie ca în această direcție să meargă ajutoarele de cooperare pe care le alocăm în fiecare an țărilor partenere și nu um, să, pentru a face niște curse nebune către polarizare și înarmare, care nu ajută cu nimic populația. Și sperăm că acest summit, summit să fie o bună ocazie pentru a sublinia acest aspect. Mulțumesc și acum, din partea neafiliaților, domnul Corvin Minche, un minut. Eh, Mulțumesc. Când se vor deschide discuțiile, când deschizi discuțiile cu cineva, ar trebui să știi cu cine ai de-a face. Pentru că dacă nu, um, poți fi foarte surprins. Boris Nemtsov a fost um, răpit, însă nimeni nu știe cu exactitudine ce a făcut Moscova sau Kievul. Mai mulți uh, au fost uh, uciși uh, în Ucraina. Și foarte mulți maghiari, găgăuzi, evrei și așa mai departe de către naționaliștii ucrainieni. Înțeleg că există această tendință fascistă în Uniunea Europeană care privește cu oarecare simpatie acești naționaliști din Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult. Danke. Und nun nach der Runde der Vertreter und Vertreterinnen. Mulțumesc și acum după reprezentanții grupurilor politice în numele domnul Preda. Eh, avec les partenariats oriental. Mulțumesc. Când vorbim de parteneriatul estic, se întâmplă ceva ciudat, pentru că în noiembrie 2013 la Vilnius vorbeam deja de eșecul summitului și riscăm să avem aceeași atitudine și acum, pentru că există voci care vorbesc chiar înainte de deschidere de un eșec. Însă, știm astăzi că summitul de la Vilnius nu a fost un eșec dacă ținem cont, așa cum au făcut unii colegi, de bilanțul pe care îl putem prezenta din 2013 până acum, semnarea acordurilor de, as- de asociere, facilitarea regimului de vize, s-au făcut progrese. Sigur, suntem cu toții conștienți că societățile care intră în această politică a parteneriatului estic așteaptă nu numai un bilanț al trecutului recent, ci și promisiuni, un mesaj, un angajament pentru viitor. Și cred că aici este punctul nostru forte Aici este forța noastră, să vorbim despre viitor, să, angaj, să mm, exprimăm un angajament ferm în favoarea țărilor din parteneriatul estic, pentru că altfel nu vom rezista cu pesimismul nostru și cu autostigmatizarea, nu vom rezista în fața propagandei ruse care are un singur mesaj și consideră acest parteneriat ca o acțiune împotriva Moscovei. Cred că în fața acestei atitudini trebuie să avem curaj, să demonstrăm angajament și să fim foarte clari cu privire la viitorul european al țărilor din parteneriatul estic, pentru că ar fi păcat ca astăzi să facem propuneri mai modeste decât acum trei ani sau decât acum patru ani la Varșovia. Iată părerea mea. Mulțumesc. Voilà. Uh, der nächste Redner ist Herr Tonino Pițula, für eine Minute. Domnul Pițula, un minut. Mulțumesc, Importanța summitului de la Riga nu trebuie să fie subestimată, având în vedere situația geopolitică ce se modifică după anexarea Crimeei la Rusia și agresiunile din Ucraina. Însă proiectul de text nu este încurajator. Textul este mai slab decât ce am avut acum doi ani, deși Georgia și Moldova au semnat între timp acordurile de asociere. Dacă nu vrem să le oferim speranțe false și sunt de acord că nu trebuie să facem acest lucru, ce rămâne? Îndoiel cu privire la liberalizarea vizelor? Partenerii noștri nu trebuie să fie lăsați singuri în fața presiunilor. Uh, nu trebuie să stăm și să-i privim cum suferă. Acest summit trebuie să fie o șansă unică pentru Uniunea Europeană pentru a-și arăta angajamentul față de parteneriatul estic trebuie să oferim un răspuns fundamentat la întrebarea în ce măsură UE și Rusia pot fi parteneri și în ce măsură sunt oponenți. Mulțumim. Acum domnul Karski, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să recunosc că ne aflăm într-o situație groaznică. Comisia este absentă în fața unei astfel de declarații despre parteneriatul estic, un summit care este crucial, poate cel mai important din toată istoria acestui parteneriat. Vorbim aici de țări partenere care au acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și care se confruntă acum cu dificultăți. Pe de altă parte, avem Uniunea Europeană care încearcă să ajungă la un echilibru între interese conflictuale. De aceea, Prezența noastră la summit trebuie să fie una puternică, trebuie să confirmăm pentru țările din parteneriatul estic că există un viitor european pentru ele și că în 2016 va exista un regim de liber al vizelor pentru uh, Georgia și ucrainieni. Ar trebui să ne manifestăm împotriva anexării Crimeei, a invadării uh, ruse a Ucrainei și așa mai departe și uh, toate acestea uh, nu sunt decât o mică parte față de ce a făcut Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Paet pentru un minut. Suur tänu, loomulikult. Vă mulțumesc foarte mult. Politica parteneriatului estic este cu adevărat foarte importantă, nimeni nu are nicio îndoială, însă trebuie să fim uh, critici față de summitul de mâine, pentru că Summitul de mâine ar trebui să facă ceva concret în sprijinul um, Ucrainei, Georgiei și Moldovei. Dar se pare că va fi numai vorba de discuții, de vorbe goale, fără niciun rezultat concret. Este păcat că Uniunea Europeană nu ia decizii pentru a elimina vizele pentru cetățenii ucraineni. Societatea din Ucraina are nevoie disperată de vești bune este neplăcut că Uniunea Europeană nu poate confirma Ucrainei că și are locul în Europa pe viitor. Unele state membre au rezerve față de acest viitor european al Ucrainei. Opt dintre ele nu au semnat acordul de asociere cu Ucraina. Eu sper că Uniunea Europeană va face ceea ce este necesar săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ransdorf un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Parteneriatul estic a fost o idee bună, ba chiar una sclipitoare, și Comisia a distrus această idee pentru că a subordonat-o politicilor ostile americane împotriva Rusiei. Uitați-vă la ce se întâmplă în Ucraina. Inflația este deja la 60%. Există o neplată, o, o problemă cu neplățile la nivelul băncii centrale. De la Maidan 46 de bănci din Ucraina au dat faliment și salariile medii din Ucraina ajung până la 40 de euro pe lună. americanii încep acum să se retragă. Întâlnirea dintre Kelly, Lavrov și Putin de la Sochi este o demonstrație în acest sens. Cred că ar trebui să terminăm cu acest comportament și să urmăm exemplul americanilor până la urmă. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Bronis Rope, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Rusia ne lasă să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Ucraina astăzi se poate repeta și în alte țări din parteneriatul estic. Ținând cont de aceste amenințări de natură economică și altfel, Uniunea Economică ar trebui să aibă o poziție și mai clară. Ar trebui să oferim o adevărată susținere statelor din acest parteneriat. Această susținere ar putea fi utilă reciproc pe de altă parte, ar trebui să informăm mai bine aceste state în legătură cu instituțiile europene, cu Parlamentul și procesul de legiferare. Iată de ce e nevoie de o mai bună finanțare a jurnaliștilor din aceste țări, aici la Strasburg și la Bruxelles. Ar trebui de asemenea să finanțăm și proiecte care să aibă de-a face cu schimbul de uh, cunoștințe vorbim și despre reformele necesare în țările parteneriatului estic. Acestea ar trebui să fie aspirațiile cetățenilor din aceste țări. De aceea v-aș ruga pe toți să investiți cu adevărat în aceste țări, deci să transferăm ideile noastre în mentalitatea acestor țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Pelesfici, pentru un minut și jumătate. Thank you. Uh, I look on with interest at this and I say the summit is... Mulțumesc. Summitul este mâine, ați vorbit de realizări, de ceea ce s-a făcut, inclusiv negocierile cu Ucraina. Cred că e o definiție ciudată a realizărilor, da, a cuvântului realizare, dacă ne uităm care este starea de fapt astăzi. Dacă ne uităm la ce suferă oamenii de acolo. Această încercare permanentă de a ne extinde influența și autoritatea de a include cât mai multe țări în sfera noastră de influență pare că nu are nicio limită, chiar dacă știm că ne ducem către Rusia, chiar dacă știm că îi afectăm interesele și că punem pacea la, în pericol, Continuăm. În Star Trek, inamicii sunt numiți Borg și au aceeași atitudine, aceeași poziție să își extindă influența și controlul din ce în ce mai mult. Cu cât uh, stau mai mult în acest Parlament, cu atât văd această încăpățânare a ne extinde influența. Trebuie să ne oprim, trebuie să vă opriți, să respirați, să vă gândiți la ceea ce se întâmplă. Încă o dată sunt dezamăgit când văd toate aceste lucruri și cred că nimic bun nu va ieși din acest summit. Mulțumesc! Domnule Uric, am văzut că vreți uh, să adresați o întrebare prin cartonașul albastru, dar sunteți pe lista de vorbitori, ca urmare nu veți lua cuvântul acum, ci mai târziu. Are cuvântul acum domnul Balțo, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. În parteneriatul estic, uh, există posibilitatea de a promova niște politici bune pentru consolidarea relațiilor cu aceste țări. În ceea ce privește cooperarea însă, nu putem impune, nu se poate ca totul să fie impus cu forța. Trebuie să există o angajare din partea guvernului, dar asta nu e suficient pentru că uh, am văzut cum stau lucrurile în Ucraina. Forțele care au ajuns la putere, ca prime măsuri luate, au încercat să reducă limbile folosite de minorități. Acum vorbim despre legalizarea guvernamentală a grupurilor extremiste militarizate și acest lucru este dramatic. Trebuie să acceptăm totuși că există și țări unde nu se dorește să se uh, Uh, renunțe la relația cu Rusia și nu trebuie să-i forțăm să facă această alegere. Mulțumesc. Urmează acum domnul Andrei Plenković, minut și jumătate. rasprava Mulțumesc, doamnă președintă. Dezbaterea aceasta în legătură cu al patrulea summit al parteneriatului estic care va avea loc la Riga este esențială pentru credibilitatea politicii externe a UE. Mesajele pe care le-am transmis până acum celor șase țări, în special celor cinci care s-au implicat mai mult până acum și nu vorbesc despre Belarus care are o poziție cu totul aparte, aceste mesaje sunt diferite de mesajele pe care le-am transmis la Vilnius. Ceea ce dorim să le spunem este că vrem să recompensăm progresele făcute de ei, în special pentru Ucraina, Moldova și Georgia, care și-au luat un angajament clar în acest sens și că noi vom lua toate măsurile necesare pentru a-i ajuta. Asistența financiară, construirea de capacități instituționale, asistența oferită în reforme, în special în domeniul justiției și lupta împotriva corupției, toate acestea ar trebui să fie priorități în politicile noastre și în felul în care utilizăm fondurile. Mesajele pe care le transmitem cetățenilor din aceste țări, în special în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize, sunt importante pentru percepția pe care o au cetățenii de acolo asupra UE. După mesajele transmise în ultimii ani, e important să nu-i dezamăgim și trebuie să le arătăm cu claritate și țărilor din vecinătate că toți acești parteneri au dreptul să ia propriile lor decizii și că se bucură de susținerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Boștinaru. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. De la ultimul summit de la Vilnius, foarte multe lucruri s-au schimbat în relațiile cu partenerii estici. Unii dintre ei au semnat uh, acordurile de asociere și se confruntă astăzi cu presiuni externe uh, Uh, foarte mari în Ucraina. Această presiune externă a luat forma unui război. Trupele ruse au ales să-și petreacă o vacanță pe teritoriul ucrainean în vehicule blindate. Aceste țări au nevoie de parteneri fiabili care să le sprijine și să le ajute în reformele lor și să recunoască atunci când se înregistrează erori. Solicit ambelor părți, Comisiei și statelor membre, să se asigure că summitul de la Riga va transmite mesajul adecvat pe care aceste mm, țări îl, de care aceste țări au nevoie. Uniunea Europeană nu trebuie să sufoce așteptările și speranțele acestor popoare, ci să le recompenseze eforturile, să le arate că drumul european este mai deschis astăzi ca niciodată, să le ofere oportunități care să contracareze presiunea exercitată de propaganda rusă. Un pas important ar fi liberalizarea regimului de vize pentru Georgia și Ucraina. Să le oferim ceva, ceva ce putem face ca răspuns la eforturile pe care le-au făcut aceste țări. Este semnalul cel mai important pentru a le arăta că viitorul lor este în Europa și trebuie să continuăm să ne luptăm pentru asta. Și uh, cu mândrie m-am alăturat și eu uh, scrisorii inițiate de colegul Austrevicius. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Slotovski. Un minut. Da. Szanowni Państwo, Doamnă președintă, mulțumesc, domnilor și domnilor. Summitul privind parteneriatul estic, care începe mâine, este o ocazie excelentă pentru ca Uniunea Europeană să înceteze să simuleze o politică față de vecinii noștri și să treacă cu adevărat la acțiune. Dacă amenințările și armele rusilor nu sunt un argument suficient, mă întreb atunci ce ar putea să ne facă să reacționăm. Ucraina este astăzi subiectul numărul 1 care se regăsește în haos. Um, băncile dau faliment. Uh, această țară care se află în vecinătatea noastră este practic distrusă putem încă o dată să ne mulțumim la a spune doar vorbe și afirmații generale? E nevoie de asistență economică eficientă pentru construirea instituțiilor democratice în această țară. Aceste două puncte trebuie să se regăsească concret în declarația oficială făcută la această întâlnire la nivel înalt. Forța Rusiei vine din lipsa noastră de acțiune și la Riga putem arăta că putem da dovadă de fermitate. Din păcate, domnule comisar nu este prezent aici. Domnul Ivo Weigel, acum un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că îmi veți uh, lua cuvântul, pentru că e foarte greu să spui ceva atât de dificil, rapid și succint. Parteneriatul Estic și Uniunea pentru Mediterană reprezintă o inovare a politicii europene care mult timp n-a avut succes. Iată de ce este o temă redezbătută și în ziua de astăzi. Vorbim aici despre nevoia de a revizui aceste două sisteme care au devenit ostaticele chestiunilor bilaterale și a intereselor geostrategice diverse. Însă, dacă dorim să ne extindem spre un spațiu al valorilor comune, ar trebui să facem acest lucru și cu celelalte părți ale lumii. Sunt convins că dacă rolul parteneriatului estic ar fi considerat sub această perspectivă, atunci războiul din Ucraina probabil că nici nu s-ar fi produs și am să termin uh, spunând că voi continua data viitoare. Mulțumesc. Und nun Herr Javier Cosopermui. Mulțumesc și acum domnul Cosopermui pentru un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Parteneriatul estic, așa cum uh, va fi el abordat la Riga, nu ne place deloc. Acordurile de asociere și zonele de liber schimb sunt arme de control politic într-o relație economică total inegală. Țările din sudul Europei știu foarte bine ce înseamnă asta, o mai mare datorie, proces de dezinstrualizare și, practic, uh, subalternizare. Deci, în loc să liniștim ce se întâmplă acolo, se deplasează puterea, puterea în mod ilegal și se agită și mai mult uh, conflictele din zonă nu uh, putem crea astfel de instrumente care merg într-o direcție total agresivă. Și mai vorbim și despre un nou concept, războiul hibrid, care probabil că descalifică relația dintre Grecia și Rusia și uh, nu neapărat uh, atacă mijloacele mass media. Și toate acestea pentru a răspunde și dorințelor Statelor Unite, care este partenerul numărul 1 nu pentru a ajunge la o adevărată Europa integrată și echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Zdanoca pentru un minut. Mulțumim, mulțumesc. Uh, nu sunt la fel de optimistă ca dumneavoastră. Parteneriatul estic este un mecanism de creare de conflicte. Pe, trebuie să prevenim o deteriorare suplimentară a relațiilor între Ucraina și Rusia, uh, precum și între celelalte țări din parteneriat și Rusia. Prima greșeală făcută este cea de interpretare a parteneriatului, care a fost considerat un uh, mecanism de expansiune imperialistă a Uniunii Europene. Războiul civil din Ucraina este fructul acestei proste interpretări. Astăzi este nevoie de convocarea unei noi conferințe privind securitatea comună în Europa. Dacă participanții de la Riga nu vor face asta, atunci societatea civilă va avea de suferit. Rolul Europei trebuie să fie de a uni și nu de a divide. Mulțumesc. Are cuvântul acum Jean-Luc Chafuzet, uh, un minut. Doamna președintă, repre- doamna reprezentantă a doamnei Mogherini, în ajunul summitului de la Riga ar trebui să facem un inventar al parteneriatului estic. Niciuna dintre promisiunile de după războiul rece nu a fost îndeplinată. Am fi putut avea o zonă a prosperității, un prim pas al unei Europe independente, o legătură dintre est și vest. De fiecare dată când o țară este un punct de echilibru între est și vest, uh, Oamenii trebuie să fie um, lăsați să aleagă, fie că este vorba de Serbia, Georgia, Ucraina, ca să menționez țările care acum uh, cunosc conflicte. Uh, am vorbit despre 10.000 de victime în Ucraina. Vor exista și alte confruntări dacă vom susține o politică belicoasă împotriva intereselor Europei și ale europenilor. Momentul este favorabil datorită domnului Kerry și a unei politici realiste, susținută și de înalta reprezentantă. Deci haideți să nu mai avem duble standarde, să promovăm o Europa unită, pentru că asta înseamnă să fie european în ziua de astăzi. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Tune Chelam, un minut și jumătate. Uh. Mulțumesc, doamna președinte. Summitul de la Riga nu ar trebui să devină un summit al angajamentelor politice sau al pronosticurilor. Unele state membre sunt reticente pentru a nu-și lua angajamente noi. Altele consideră că aceasta este ultima șansă pe care o avem pentru a salva acest parteneriat. Însă noi trebuie să facem exact uh, cu totul altceva. Trebuie să dăm dovadă încă o dată de angajamentul nostru față de parteneriatul estic și pentru susținerea democratică de acolo. Salut declarația președintelui uh, leton că avem nevoie de un adevărat uh, parteneriat și sper ca președinția să implementeze acest proiect în deciziile de la Riga. Eu sunt unul dintre cei care au participat la scrisoarea transmisă către Riga și vreau să repet apelul pe care l-am făcut cu acea ocazie. Pentru la anul avem nevoie de un regim liber al vizelor pentru Ucraina și pentru Georgia și de o perspectivă europeană clară pentru trei țări care doresc cu claritate acest lucru. Datoria noastră este să garantăm că aceste țări au cu adevărat dreptul de a alege și abordarea UE ar trebui să fie mai bine potrivită pentru fiecare participant. Însă mesajul astăzi ar trebui să fie că nu putem abandona aceste țări în voia sorții și să nu ne respectăm angajamentele. Au nevoie de susținere cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc și acum următorul vorbitor, domnul Maminchis, pentru un minut. Godate, colegi. Eh, Mulțumesc! Cea mai importantă Sarcina acestui summit este de a răspunde la următoarea întrebare. Se va face o reformă a formei și conținutului parteneriatului sau acesta va suferi o moarte lentă? Înțeleg că nu se vor putea lua acele decizii clare pe care le așteaptă partenerii noștri. Nu înțeleg de ce nu avem un regim uh, liber de fără vize cu Georgia care și-a îndeplinit uh, angajamentele luate. De ce nu s-a luat această decizie? Este o problemă de atitudine. Nu vedem că suntem aroganți. Uniunea Europeană vrea să joace rolul fratelui cel mare și cred că partenerii noștri au devenit alergici la această poziție. Vor să joace pe un teren egal, pentru că altfel nu vor putea da acele rezultate pozitive pe care le așteptăm de la ei. Trebuie să reformăm parteneriatul estic. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, Marek Jurek, uh, un minut. Doamnă președintă, să nu uităm că pentru a consolida independența statelor ieșite din um, fostul bloc sovietic, trebuie să uh, ne asumăm responsabilitățile ce ne revin. Asta este sensul acestui parteneriat. Un coleg care acum nu mai este în sală ne-a spus că trebuie să respectăm zona de influență a Rusiei, dar dacă vom mai continua să promovăm aceste idei, vom pune sub semnul întrebării nu doar ambițiile europei, ci și sensul moral al acestor um, valori. Adesea colegii noștri spun că există valori europene. Uh, da, cred că a sosit momentul să înțelegem că țările care se află în estul Europei doresc și ele să își promoveze propriile valori și avem multe de învățat de la acestea. Europa ar trebui să mulțumească acestor țări pentru că au garantat și și-au păstrat uh, credința. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, domnul Ioneș în un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor deputați, summitul de la Riga va fi o adevărată oportunitate pentru a avea relații uh, deosebite cu cele șase țări din parteneriatul estic și avem nevoie de o poziție comună la nivelul UE. Care este numitorul comun? Pentru că trei din aceste state se află în conflict, Armenia cu Azerbaijanul, Ucraina cu Federația Rusă. Trei țări sunt parțial ocupate, în Georgia, Oseția de Sud și Abhazia, în Moldova, Transnistria și în Ucraina, Crimea. Cele șase, a șasea țară este Belarusul, care nici ea nu își ascunde îngrijorările în legătură cu propria securitate. Deci, numitorul comun pentru toate aceste cazuri este violența și politica imperialistă a Federației Rusă. De aceea aș cere domnului comisar Han să spună lucrurilor pe nume. Rusia a declarat un adevărat război Europei un adevărat război țărilor din parteneriatul estic, care au încercat să scape de sub gheara autocrată a Kremlinului și să se îndrepte către valorile democratice, democrate europene. Deci trebuie să spunem adevărul despre Rusia. Rusia a devenit din nou un adevărat imperiu al răului, în special pentru aceste țări din parteneriatul estic. Mulțumesc și acum următorul vorbitor este domnul Sani pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. reprezentanta Consiliului ne-a vorbit și în numele Comisiei și cred că ne-a anunțat niște vești bune. Bun, ce așteptăm de la acest summit de la Riga? Așteptăm o reluarea controlului asupra acțiunilor de parteneriat, pentru că parteneriatul include niște țări care se află astăzi într-un proces complet destabilizat. Unii parteneri, cum este Ucraina, sunt în uh, situații foarte dificile. Iată o țară care a fost uh, atacată, care a fost ocupată parțial și în această situație trebuie să oferim o alternativă fiabilă acestei țări. Trebuie să ne pregătim cum se cuvine pentru acest summit, trebuie să ne pregătim pentru crize și pentru probleme similare care pot apărea la frontierele noastre și nu trebuie să uh, lăsăm alte state să conducă jocul. Trebuie să ne asumăm propria responsabilitate. Mulțumesc. că Are cuvântul acum domnul McAllister, un minut și jumătate. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das klare Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Un semnar foarte clar trebuie să fie transmis la Riga. Uniunea Europeană dorește să își continue cooperarea și să se angajeze în mod coerent în parteneriatul estic. Având în vedere declarațiile pe care le-am auzit și din stânga și din dreapta și care nu mi se par uh, întemeiate, aș vrea să subliniez următorul lucru. Parteneriatul estic nu înseamnă că țările partenere trebuie să aleagă între Rusia și UE. Nu e vorba despre un opt-out aici. Putem face sau sau Adică ambele alegeri sunt valabile. Nu ne opunem nici unui parteneriat pentru aceste țări, nici chiar parteneriatului cu Rusia. Sunt țări um, care trebuie să-și ia singure hotărârile um, în ce măsură vor să coopereze cu noi. Poate nu toate țările vor să avanseze cu aceeași viteză Uh, toate țările din parteneriatul estic și de aceea, în cooperarea cu aceste țări, trebuie să existe soluții personalizate pentru fiecare partener. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să repete în mod constant importanța valorilor europene, statul de drept, democrația și drepturile omului. Acestea trebuie să fie subiectele de abordat în cadrul summitului din Riga. Mulțumesc și acum doamna Claire Moody, un minut. Însă, nu o văd în sală, prin urmare dăm cuvântul domnului în un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Situația actuală la frontiera de est ne amintește fosta politică a influențelor între est și vest. De aceea, parteneriatul estic este un cadru important de angajament în acest moment. Aceasta ajută țările din parteneriat pentru a avea uh, mai multă democrație și un adevărat stat de drept. Deci trebuie să ne întoarcem la aceste elemente de bază și pentru a avea succes trebuie să arătăm că suntem pregătiți să ne angajăm din punct de vedere politic uh, față de vecini. Cu toții putem câștiga și o putem face transmițând un mesaj unit în cadrul acestui summit. Politica de vecinătate trebuie să aibă un factor politic important, trebuie să aibă o viziune curajoasă și clară pentru vecini, care să ne facă să ne potrivim faptele cu vorbele. Și aceasta se referă în special la cei care și-au dovedit în mod clar ambiția europeană. Aceste țări au nevoie de acest mesaj din partea noastră mai mult decât niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Cristea, pentru un minut. As we speak, history is being... Mulțumesc! Acum când vorbim, uh, istoria se scrie și lucrurile se schimbă. Peste ani de zile va trebui să fim capabili să ne uităm înapoi și să fim convinși că am uh, făcut ceea ce trebuie. Mă voi axa pe mm, ambiția perspectivelor europene. Trebuie să facem mai multe pentru acele țări care au decis să meargă pe un drum european. Da, trebuie făcute multe și cuvintele sunt mai puțin credibile decât acțiunile concrete. Însă Uniunea Europeană ar trebui să transmită un semnal clar Moldovei, Georgiei și Ucrainei asupra viitorului lor alături de cele 28 de state membre, atât timp cât își uh, realizează obligațiile și arată un angajament real față de agenda de reforme prevăzută prin acordurile de asociare. Nu putem să le cerem să implementeze aceste reforme fără a vedea o luminiță la capătul tunelului. Trebuie să fie considerate niște țări candidate uh, pe uh, drumul european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut și jumătate pentru domnul Zdroievski wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że polityka... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să atrag atenția asupra faptului că politica din parteneriatul estic a fost întotdeauna caracterizată de lipsă de perseverență, instabilitate, inconsecvență. Practic vorbim despre o politică ineficientă. De cinci ani am înregistrat oarecare progrese, însă nu putem spune că suntem perseverenți. Poate că oferta noastră nu este întotdeauna cea mai bună, cea mai adaptată la realități. S-au înregistrat și progrese, e adevărat, și aș vrea să vă atrag atenția în special asupra faptului că ar trebui să ne tratăm partenerii în mod personalizat în cadrul parteneriatului estic, venind cu oferte adaptate nevoilor lor, în care luăm în considerare specificitățile acestor țări. Adesea este vorba despre caracteristici speciale din punct de vedere cultural și profitând de, minu- de timpul pe care l-am la dispoziție, aș vrea să prezint câteva obiecții față de doamna înalt reprezentant, care este adesea prezent aici, e adevărat, dar aș vrea să o văd și mai des. Mulțumim domnului Stroevski. Are, într-adevăr, ați economisit 20 de secunde. Vă mulțumim pentru asta. Domnul Șonzulic, acum un minut. Madam President, in fact, ladies and gentlemen... Mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Lucașevița a spus că prin intermediul Uniunii Europene, oferim un parteneriat veritabil acestor țări. Din păcate, le oferim mai puțin decât așteaptă ele. Facem un pas înapoi comparativ cu ultimul parteneriat estic de la Vilnius, ultimul summit. Aceste țări au nevoie, stimați colegi, de perspective europene reale. Asta își doresc ele și noi, din păcate, transformăm acest summit care va începe mâine în, le transformăm în cazul acestui summit în niște state tampon. Este o concesie pe care o facem Rusiei. Sunt de acord cu Consiliul. Trebuie să sprijinim o ratificare cât mai rapidă a acordurilor de asociere și a zonelor um, de comerț liber și aprofundat cu um, Georgia, Moldova, este drumul necesar de parcurs pentru integrarea europeană a acestor țări. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, Dubravka Șuța. Činjenica da se nalazimo u sasvim nouă geopolitică. Mulțumesc, doamna președintă. Iată, situația geopolitică de acum este total nouă față de cea din 2013, de la ultimul summit. Există uh, presiuni pentru unele state membre, cele șase state despre care vorbim aici uh, se află în situații diferite. Poate că trei dintre ele au situații comparabile, dar oricum s-au petrecut multe schimbări din 2013 încoace și cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și joace rolul în continuare, să asculte ce au de spus partenerii noștri și, așa cum spunea și reprezentanta Consiliului, trebuie să le oferim un adevărat parteneriat serios, pentru că este singura modalitate de a face față Rusiei. Rusia nu a reușit să ne îndepărteze de la drumul nostru și trebuie să insistăm pe acest mesaj. Nu ar trebui să-i considerăm drept inamici, dar e clar că ei sunt oponenții noștri. Cetățenii acestor țări se așteaptă la schimbări și tocmai de aceea trebuie să perseverăm în eforturile noastre să le oferim această perspectivă europeană. S-au semnat deja și acorduri de asociere și aceasta a schimbat lucrurile, însă principalul nostru obiectiv este acela al păcii și stabilității și de aceea trebuie să ne continuăm eforturile. Nu e vorba doar de solidaritate, ci și de o adevărată susținere. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Galer, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori ca rezultatele acestei întâlniri la nivel înalt să fie niște rezultate care să stimuleze partenerii noștri din Est cu o perspectivă de aderare, dacă își doresc acest lucru. Poate că unii dintre ei vor să aleagă aceste cale, dar nu trebuie să fie forțați. Trebuie să ne asigurăm că democrația și statul de drept um, se vor ancora în aceste țări. Știm care sunt perspectivele ruse, din păcate. Prin urmare, nu trebuie să um, avem o poziție inferioară celei din 2003 de la Vilnius să nu uităm agresiunea rusă și să nu uităm că oamenii, mai ales în Ucraina, dar și în Georgia, au nevoie de sprijinul nostru. Uh, trebuie să le oferim și sprijin financiar, dar și ceva care nu se concretizează în bani, și anume să ne exprimăm înțelegerea și simpatia față de situația lor. Acesta ar fi un semn concret, după părerea mea, care trebuie să se regăsească în această liberalizare a vizelor lucru pe care l-am spus și într-o scrisoare au fost colegi care au menționat acest lucru și cred că astfel vom reuși să deschidem o perspectivă perfectă. Mă refer la liberalizarea vizelor, astfel încât oamenii să înțeleagă foarte concret că în viitor vor face parte din Europa Libertății și Democrației. Mulțumesc. Urmează acum domnul Tocheș. Un minut. Tisztelt elnök asszony! Mulțumesc, doamnă președinte. Detașarea peninsulei Crimei și criza militară dintre Rusia și Ucraina a creat o nouă situație geopolitică în interiorul acestui parteneriat estic. Summitul de la Riga va avea loc într-un context plin de provocări și plin de probleme, un context deosebit de complex. Această întâlnire trebuie totuși să încerce să transmită un mesaj pozitiv și încurajator partenerilor, în ciuda dificultăților. Trebuie mai ales să ne gândim la cele țări care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană anul trecut, Ucraina, Moldova și Georgia, care deseori uh, au interese divizate. Trebuie găsită o soluție politică pentru criza Rusia-Ucraina și Rusia-Europa, pentru a se evita războiul și pentru a se garanta securitatea în regiune. Trebuie să garantăm un sprijin pentru partenerii estici, oferind linii clare pentru aderarea acestora și să oferim perspective europene acestor state. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Boni, un minut. Sunt foarte multe așteptări uh, de la acest summit de la Riga. Din cauza agresiunii Rusiei ne-am dorit să avem uh, reușite mai concrete. Dacă summitul de la Riga ar putea să schimbă jocul, atunci uh, noi am putea să ne mulțumim cu acest uh, progres. Până vorbim de procesul de aderare a trei state și salutăm uh, măsurile din politica de vecinătate care să vizeze creșterea economică și cooperarea energetică, dezvoltarea societății și accentul pus pe statul de drept. Susținem reforme care sunt cruciale și suntem implicați în demersuri cu Armenia, Azerbaijan, poate și Belarus. Cel mai important este să dăm un uh, exemplu pozitiv uh, și un semnal pozitiv acestor uh, societăți. Ele ar trebui să înțeleagă că au de beneficiat de pe urma parteneriatului. Putem să facem oferte concrete legate de liberalizarea vizelor și asta pentru Ucraina. Putem să descriem și niște perspective mai clare de aderare. Domnul Grisba cuvântul acum. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de acest uh, parteneriat, ne gândim la ce rezultate ar fi putut fi obținute. Poate că am fi putut obține mai mult dacă lucrurile ar fi mers altfel. Această inițiativă nu e orientată împotriva nimănui. Nu împotriva Rusiei, în orice caz. Parteneriatul e unul divers, e unul între șase state membre partenere. Și cred că am obținut destul de multe până în acest moment. Mă gândesc la Georgia, Ucraina și Moldova și și la proiectele finanțate din Fondul pentru Vecinătate. <clears throat> Sunt necesare, desigur, uh, mai multe reforme, dar uh, salut această declarație. Mă bucur că aceste țări au ales calea Europei. Mulțumesc! Eh, ok, vă rog. Mulțumesc uh, și vreau să mulțumesc și predecesorului dumneavoastră de pe scaun ca să clari, pentru că a clarificat problema cartonașelor albate și am putut avea o dezbatere constructivă. Apoi, eu am fost uh, în Parlament timp de șase ani și e prima oară că am văzut uh, Consiliul aici, câteodată au fost criticați că nu au fost de față. O dezbatere de această natură fără comisie este ceva de necrezut. Tot ce putem face ca să le arătăm că inerția lor va fi uh, înlocuită de hotărârea noastră pentru a avea un rezultat de succes la Riga. Și țările acestea au fost, uh, au dat dovadă de mare curaj și trebuie acum și noi să dăm dovadă de același curaj cu mare succes la Riga și mai ales sistem de liberalizare a vizelor încă din 2016, dacă ar fi posibil, ca să încurajăm acești cetățeni să urmeze pe calea pe care au ocupat-o, au apucat-o cu independența și să încurajăm să, uh, în această direcție. Mulțumesc. Mulțumesc și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Sunt trei înscriși, are cuvântul domnul Hedman. pani przewodnicząca! szanowni państwo! koleżanki i koledzy! și summitul parteneriatului uh, estic uh, va fi testul suprem pentru toate inițiativele pe care le dezbatem și de aceea așteptăm atât de mult de la acest summit. Sunt uh, multe subiecte care ar fi trebuit să se afle pe ordinea de zi, printre altele cooperarea în ce privește securitatea energetică și interconexiunile. În 2014, Comisia Europeană a organizat uh, niște teste de stres pentru a analiza potențialele consecințe ale opririi fluxului de gaze dinspre Rusia spre noi și aceste teste au demonstrat că o mai mare coordonare dintre statele membre ar putea să atenueze problemele în cazul în care acestea ar apărea. În acest moment avem o situație foarte instabilă pe scena internațională și cu atât mai mult trebuie să fim atenți la securitatea energetică. De aceea salutăm orice propunere care uh, merge înspre această direcție și care dorește să dezvolte interconexiuni. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Marias. Un minut. Κυρία Πρόεδρε, δράτω με της ευκαιρίας για τη συζήτηση για Mulțumesc. Această ocazie discutând acest subiect, aș dori să menționez un subiect important cu privire la populația elenă din Georgia, zonă unde au, înainte, acum o serie de ani, locuiau mulți cetățeni greci. După căderea uh, Uniunii Sovietice, mulți s-au întors în Grecia, însă unii au rămas. Uh, și-au lăsat în urmă casele când au plecat proprietățile. După ce au plecat, aceste proprietăți le-au fost confiscate ilegal. Deși noi am făcut eforturi, această situație uh, rămâne. Iar autoritățile georgiene nu iau nicio măsură pentru a proteja bunurile acestor cetățeni și proprietăților. Și Subiectul e unul important. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Iacobcici. Mulțumesc. Sper că summitul de la Riga va fi un succes și sunt convins că cetățenii din toate aceste șase țări își doresc o perspectivă europeană sau măcar că percep Uniunea Europeană ca fiind un factor pozitiv. Eu mi-amintesc că mm, cum era în uh, Croația acum câteva zeci de ani, când am început drumul nostru spre Uniunea Europeană, câte speranțe am avut și de aceea sper că acest summit să fie unul de succes și sunt convins că prioritățile noastre trebuie să fie menținerea păcii și cooperarea economică cu țările parteneriatului estic. Însă condițiile pe care le-am stabilit noi trebuie să fie mai întâi respectarea valorilor europene și apoi a drepturilor fundamentale ale omului. Libertatea mass media, și uh, asta în orice împrejurare. Nu încercăm să ne facem dușmani și nu, suntem, nu ne opunem Rusiei, din contră încercăm să creăm un parteneriat pentru că dorim ca cu toții să fie partenerii noștri. Mulțumesc și acum are cuvântul Consiliul în persoana domnului Calnina Lucașevița. Hey, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, mai întâi, permiteți-mi să spun că vorbesc în numele uh, în alte reprezentant, uh, doamna Mogherini, în această uh, dezbatere. Deci, vă rog să țineți cont de asta. În același timp, ca reprezentant al președinției pot să subliniez faptul că deja mai mulți comisari se află astăzi la Riga, pentru că acolo a început deja summitul. Apreciem, prin urmare, o bună cooperare pe care am avut-o cu Comisia în pregătirea acestui summit al parteneriatului estic. E uh, foarte important că deja de astăzi se află comisar la Riga. Revenind la dezbaterea noastră, dați-mi voie să spun și încă o dată în numele înaltei reprezentante că am ascultat cu atenție tot ceea ce s-a spus astăzi aici, în această dezbatere, și pot să vă asigur că vom ține cont de toate comentariile și propunerile dumneavoastră. Dați-mi voie să reiterez faptul că summitul de la Riga va demonstra că parteneriatul estic rămâne prioritatea noastră și va transmite mesaje foarte clare în acest sens. Mai întâi, Uniunea Europeană este foarte angajată în acest demers al parteneriatului estic și este gata să uh, aibă relații uh, cu statele suverane și independente ale Europei. Continuăm să dăm în continuare sprijin acelor parteneri care uh, și-au asumat angajamente legate de reforme ambițioase prin toate aceste acorduri. Summitul acesta marchează un nou nivel a relațiilor noastre cu partenerii noștri. există mari ambiții, mai ales în legătură cu trei parteneri ai noștri din Est. Apoi, parteneriatul nostru practic presupune șase state și nu pot să subliniez îndeajuns importanța uh, păstrării acestui aspect uh, inclusiv al um, parteneriatului. Prin urmare, Uniunea Europeană va continua să se implice în discuții cu toți uh, partenerii, indiferent care ar fi relațiile lor individuale cu Uniunea Europeană. În al treilea rând, ne vom um, Uh, stimula eforturile strategice pentru a putea explica uh, ce înseamnă relațiile cu partenerii noștri, ce presupun acestea și ce nu. Trebuie spus că aceste uh, relații nu vizează o acțiune împotriva unei uh, a treia părți. Va trebui deci să facem față acestei provocări. Câțiva dintre voi au adus în discuție chestiunea perspectivei europene pentru uh, Georgia, Moldova și uh, Ucraina, precum și modul în care aceste perspective se reflectă în declarația de la Riga. Trebuie să subliniez mai întâi faptul că proiectul de redactare a unei declarații comune în legătură cu summitul parteneriatului estic este un proces încă în derulare. Negocierile sunt de natură inclusivă între statele noastre membre și partenerii noștri. Negocierile sunt, deci, încă în curs. Prin urmare, în acest moment uh, va trebui să așteptăm rezultatul final al acestor negocieri. Acordul uh, va trebui să reflecte uh, nevoile specifice ale fiecărei țări, prioritățile și aspirațiile ei de asemenea și interesele comune pe care fiecare țară le are cu Uniunea Europeană. De asemenea, va trebui reflectat și interesul Uniunii Europene câtă vreme facem uh, o analiză realistă a ceea ce se poate realiza în următorii ani. În acest context, la Riga ar trebui să subliniem mai întâi și mai întâi faptul că uh, e nevoie să ne uh, intensificăm relațiile cu cei trei parteneri care uh, au avut cele mai ambițioase acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană de până acum. De asemenea, ne arătăm disponibili să găsim anumite acorduri specifice fiecărei țări pentru a ne asigura că acest parteneriat rămâne un cadru inclusiv. Cred că împărtășim opinia că uh, Summitul acesta este de o mare importanță, astfel încât uh, am fi putut să folosim mai mult timp pentru a discuta mai în detaliu anumite subiecte, însă respectăm ordinea dumneavoastră de zi și timpul alocat. Prin urmare, în concluzie, aș dori doar să mai spun că apreciez uh, mult angajamentul și sprijinul dumneavoastră arătat acestui parteneriat uh, estic precum și relația cu parlamentele naționale și cu Euronest pentru a putea consolida uh, parteneriatul estic. Toate aceste elemente sunt foarte importante. Împreună trebuie să ajutăm partenerii noștri să-și dea seama care le este potențialul lor uh, real. Și aș dori să vă mulțumesc pentru toate uh, contribuțiile. Vă mulțumesc pentru sprijin pentru sprijinul arătat politicii parteneriatului estic și vă mulțumesc foarte mult că arătați interes, că vă pasă și că știți că va trebui să avem uh, uh, un rezultat bun la acest parteneriat. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, madame. Le débat... Mulțumesc, doamnă. Cu asta am încheiat dezbaterea pe acest punct. Am pornit